Bună ziua, dragi colegi! Doresc să deschid reuniunea comisiilor noastre și vă salut în numele colegului meu, domnul Daunjon, și în numele meu. Pregătim uh, summitul din decembrie, care se va ocupa cu politica externă și de securitate uh, comună și așteptăm cu mare nerăbdare ce, să vedem ce se va discuta la această reuniune. Cred că tocmai de aceea conferința interparlamentară de la Vilnius, uh, care a fost organizată acum cu câte, în urmă cu câteva săptămâni, ne-a arătat că toate uh, parlamentele și, uh, de fapt, toate țările Uniunii Europene au așteptări foarte mari pentru această, acest Consiliu. Ah. vreau să vă menționez câteva puncte pe care vrem să le vedem discutate acolo. Și anume, ne-am dorit, în primul rând, o foaie de parcurs pentru o cooperare în domeniul apărării mai aprofundată, cooperarea structurală, trebuie, este un concept care trebuie numit aici, și vrem să ne mișcăm în direcția unei cărți albe în acest domeniu. Apoi, coaliția uh, celor dornici și grupurile de uh, cooperare, unitățile de luptă, ni se par foarte importante și, de asemenea, o industrie a apărării europeană integrată. Credem că este foarte importantă nu doar din punct de vedere economic, deși este suficient de importantă și din punct de vedere economic, dar ține și de suveranitate pe termen lung. Și de aceea ne bucurăm, ne-am bucurat să citim uh, comunicarea foarte interesantă prezentată de comisie pe acest subiect. Și de aceea considerăm că este foarte important ca Uniunea Europeană să joace un rol de lider în domeniul apărării și este clar că nu poate să joace un rol de lider decât dacă se uh, creează niște sinergii la nivelul bugetelor, uh, euro, bugetelor naționale. Și am senzația că cetățenii deja au așteptări mult mai ridicate 70% dintre cetățenii europeni din toate statele membre spun că avem nevoie de integrare europeană, în primul rând, pentru apărare. Și cred că anumite birouri de achiziții din uh, anumite state membre încă au dificultăți în înțelegerea acestui, acestei dorințe. În orice caz, uh, domnule președinte al Consiliului, considerăm că dumneavoastră sunteți în măsură să ne ajutați uh, în acest sens, în atingerea acestor deziderate. Vom avea și un uh, raport pe care îl vom prezenta uh, și care evaluează politica externă și de securitate comună și de aceea mă bucur că v-ați făcut timp să veniți astăzi în mijlocul nostru. Și înainte să vă dau cuvântul, am să-i dau cuvântul domnului Danjean. Bine, mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule președinte, dragă Elmar, domnule ministru, vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi. Voi face o introducere foarte scurtă, deoarece ministrul lituanian trebuie să ne părăsească în curând, nu are timp suficient și apoi Elmar a făcut o, o introducere suficient de pertinentă cu privire la mizele pe care trebuie să le avem în vedere pentru summitul din decembrie. Acestea sunt într-adevăr îngrijorările noastre ale Parlamentului. Sunt multe lucruri de discutat, poate prea multe, și uh, mă tem că, deoarece temele sunt atât de numeroase, s-ar putea ca deciziile sau rezultatele concrete pe care le vom obține vor fi uh, mult mai puține. Cred că e însă momentul să conștientizăm toate provocările pe care trebuie să ni le asumăm colectiv în materie de apărare. Vreau să vă semnalez că Lituania ne-a făcut o primire foarte bună la acea conferință interparlamentară dedicată apărării comune la mijlocul lui septembrie, când s-au reunit miniștrii de afaceri externe acolo era prezentă și Cathy Ashton și domnul Rasmussen. A fost o conferință foarte bine organizată, iar Parlamentul European a fost foarte bine reprezentat, ceea ce nu este o obișnuință. Deci nu am regretat participarea noastră la această conferință nici într-un caz. Și apoi ne-a bucurat foarte mult uh, prezența și interesul pe care le-a arătat Lituania în ce privește misiunile UE, misiunile PSAC, Atalanta, misiunea din Mali și apoi uh, uh, sigur că ca urmare a decesului acelui vameș lituanian care, din păcate, a decedat uh, în misiunea din Kosovo în luna septembrie, nu putem decât să vă transmitem condoleanțe. În niciuna dintre misiunile PSAC, chiar dacă sunt misiuni civile, soldații nu sunt complet feriți de riscuri. Uneori uh, se consideră că aceste misiuni PSAC sunt poate inutile sau fără ambiție, însă eu cred că profesionalismul și angajamentul de care dau dovadă cei de pe teren sunt uh, permanente și nicio misiune nu este fără risc. Fiecare misiune are loc în medii instabile și, uh, din păcate, așa s-a întâmplat și în Kosovo, când uh, unul dintre conaționalii dumneavoastră și-a găsit acel tragic sfârșit. Fie că e vorba de poliție, fie că e vorba de forțele vamale, ați participat la misiunile noastre și vă mulțumim. Domnule ministru, aveți cuvântul. Gerbiami pirmininkai, ponas Danjan, ponė Bruc, gerbiami... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Donjon, domnule Broc, Stimați membri ai Parlamentului European, stimați oaspeți, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici și să vorbesc în Parlamentul European în Subcomisia pentru Securitate și Apărare. Este prima mea ocazie de acest gen și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul să vă împărtășesc ideile mele în legătură cu situația sectorului de apărare în Europa. Eu am lucrat uh, în Parlament timp de mulți ani, inclusiv în Comisia pentru uh, Securitate și Apărare Națională. Iată de ce mă simt ca și cum aș fi printre colegi aici. Am avut ocazia să vă întâlnesc pe unii dintre dumneavoastră în Vilnius, așa cum spunea și președintele mai devreme, la acea conferință interparlamentare pe tema securității și apărării. Acolo am avut discuții la nivel înalt uh, care au fost foarte utile și sper că organizatorii v-au dat ocazia nu doar să discutați uh, lucruri serioase, ci și să vizitați orașul Vilnius și poate chiar și alte orașe din zonă. Sper să vă fi întors cu impresii plăcute din Vilnius și vă invit să reveniți. Aceste șase luni au fost o perioadă foarte importantă pentru Lituania, pentru guvernul nostru și pentru cetățeni. Președinția Uniunii Europene este una dintre temele asupra căreia suntem în sfârșit de acord cu opoziția parlamentară și, după cum vă puteți închipui, astfel de teme sunt rare. Președinția este o provocare majoră pentru funcționarii noștri. Vă asigur că instituțiile statului nostru n-au precupețit niciun efort în pregătirea acestui mandat iar uh, eforturile lor intense se pare că au fost răsplătite. Suntem aproape la jumătatea mandatului și nu am uh, întâmpinat blocaje majore. Nu mă îndoiesc că președinția Consiliului Uniunii Europene va avea un impact puternic și durabil asupra modernizării instituțiilor de stat lituaniene. Pe de altă parte, sper ca Europa să cunoască Lituania mai bine și Sper să cunoașteți uh, câte ceva despre istoria noastră până la finelui, finele acestui mandat. Și, bineînțeles, ca optimist uh, ce sunt, sper că între noi vor fi relații și mai bune pe viitor. Principala intenție astăzi este să vă ofer câteva idei schițate despre scopurile noastre, despre obiectivele noastre în mandatul acesta și să vă spun ce facem în ce privește PSAC. Am ținut o conferință la nivel înalt în Vilnius și un seminar foarte reușit în Franța, la Paris. Imediat după ce plec de aici astăzi, o am să merg la Londra pentru a lua parte la un seminar Lituania-Marea Britanie cu privire la viitorul grupurilor de luptă. Toate acestea în pregătirea Consiliului European din decembrie. De asemenea, vreau să menționez că actualmente Lituania nu doar deține președinția Consiliului, ci mai mult decât niciodată este foarte activă, participă foarte activ în activitățile PSAC. Avem 120 de soldați lituanieni în grupul de luptă european împreună cu trupe din Marea Britanie, Letonia, Olanda și Suedia. Am trimis instructori militari care s-au alăturat încă de la început misiunii de instruire a Uniunii Europene în Mali. De asemenea, am trimis un detașament pentru protecție în uh, operațiunea Atalanta pentru a asigura accesul forțelor umanitare ale ONU. Așadar, noi vedem uh, președinția Consiliului nu doar ca o oportunitate de a formula prioritățile de politică europene, ci și ca obligație de a participa activ la aplicarea unor politici convenite anterior. Sigur că e bine să vorbim despre realizări frumos, dar știm că recent problemele de securitate și apărare europene au căpătat uh, o tentă destul de pesimistă. Europa se confruntă cu mai multe provocări în materie de securitate și cheltuierile bugetare pentru sectorul apărării în multe țări europene sunt în scădere. Deci, decalajul dintre resursele necesare și cele disponibile e tot mai mare și uh, pare să fie afectat uh, de retorică goală. Având în vedere criza cu care ne confruntăm, sectorul apărării din uh, majoritatea țărilor europene a suferit din cauza austerității. Chiar dacă economia își revine, nu vom putea să creștem bugetele pentru apărare, deoarece ni se impun uh, limite foarte stricte în ce privește deficitul bugetar. În ce privește finanțarea apărării, eu consider că consolidarea capacităților noastre militare și refacerea industriei de apărare europene efectivă va putea avea loc doar când vom putea să punem capăt acestor reduceri ale bugetului apărării. Datele Agenției Europene de Apărare ne arată că cheltuielile au, au scăzut cu 10% din 2005 până în 2010 și din nou cu 10% din 2010 până în 2013. Cu alte cuvinte, în anii recent, acest uh, declin, această scădere a bugetului de apărare nu doar că s-a menținut, dar chiar s-a accelerat. Ceea ce a dus la consecințe foarte adânci, nu doar pentru industria noastră de apărare, ci pentru poziția noastră în lume. Și summitul din decembrie va trebui să dedice o mare parte din atenția sa problemelor de apărare. În aceste zile, când uh, țările europene, inclusiv Lituania, vorbesc despre dezvoltarea capacităților militare, de fapt trebuie să vorbim despre modul în care putem să gestionăm acest declin al sectorului de apărare. Sperăm ca în decembrie liderii noștri să anunțe proiecte ambițioase și inițiative noi, dar tocmai la asta mă gândeam când ziceam mai devreme că se folosește foarte multă retorică în Europa în acest domeniu și se exagerează posibilul impact al noilor inițiative pentru a ascunde acel decalaj dintre resursele necesare față de cele alocate. Asta nu înseamnă însă că nu se pot realiza eficientizări prin politici inteligente. De pildă, Agenția Europeană de Apărare arată că forțele armate rămân unul dintre cei mai mari consumatori de energie din țările noastre. Există un potențial de economisire a energiei prin introducerea de tehnologii și procese mai eficiente. Banii pe care i-am putea economisi astfel, printr-o gestionare mai eficientă a barăcilor militare, prin folosirea unor vehicule care mai, consumă mai puțin carburant, sau prin introducerea de resurse regenerabile, acești bani ar putea fi transferați la achiziția de capacități militare. De asemenea, e nevoie de o revizuire a strategiei europene de securitate. În decembrie vom aniversa cel al 10-lea an de existență a acestei strategii și uh, Astfel de reuniuni sunt o bună ocazie de a lansa revizuirile unor strategii. Totuși, nu asta este cel mai important lucru. Vreau să citez două fraze din strategia actuală care spune că Europa n-a fost niciodată atât de prosperă, atât de sigură și atât de liberă. Iar violența din prima jumătate a secolului al XX-lea a lăsat locul unei perioade de pace și stabilitate. Cine mai poate crede însă că această afirmație este încă valabilă? Nu cred că mai putem lua de bună această afirmație, pentru că în ultimii zece ani lumea din jurul nostru a devenit mai puțin sigură, mai volatilă și mai radicală. Între timp, Europa a devenit mai introvertită, are mai puțină ambiție la nivel politic și e mai puțin capabilă în plan militar să facă față provocărilor emergente, inclusiv în zonele învecinate. Dacă se revizuiește strategia, va trebui să ținem cont și de faptul că pe viitor cetățenii europeni vor fi expuși nu doar la tulburările din zonele învecinate, ci și faptului că SUA care avea forțe semnificative în vestul Europei în ultimele decenii, și-a schimbat prioritățile și își va concentra atenția asupra altor regiuni ale lumii. Prin urmare, Europa trebuie să-și regândească rolul său în plan global, inclusiv rolul forțelor militare și, deci, să-și revizuiască strategia. Să nu uităm de amenințările emergente securitatea cibernetică și securitatea energetică. Aceasta, acestea, practic, lipsesc din strategia actuală. Totuși, ele sunt cele mai relevante pentru noi și pentru țările învecinate. Poate că ați auzit că recent uh, la Tallinn s-a înființat un centru de excelență NATO pentru apărare cibernetică și uh, la Vilnius s-a deschis în acest an un centru pentru securitate energetică. Iată, acestea sunt uh, o consecință a faptului că problema securității energetice e tot mai acută. Și acum o să trec uh, la o să las amenințările emergente pentru mai târziu și o să vă vorbesc despre schimbările fundamentale care au avut loc în ultimii 10 ani. Consiliul European trebuie să-și asume rolul pe care l-are de jucat și trebuie să lanseze revizuirea, actualizarea acestui document de strategie cheie pentru Uniunea Europeană. În ce privește parteneriatele de securitate, o a treia temă mare după finanțarea apărării și revizuirea strategiei de securitate, o temă care este la fel de importante și care sperăm să fie examinate la summitul din decembrie. După cum știți, una dintre prioritățile Lituaniei în acest mandat este consolidarea parteneriatului estic și sperăm ca luna viitoare la Vilnius, în cadrul summitului parteneriatului estic, să semnăm acordul de asociere cu Ucraina, după cum am uh, făcut pași în această direcție și cu Georgia și Moldova. Este foarte important să consolidăm acest parteneriat estic și să-i sprijinim pe partenerii noștri. Deși aceste acorduri nu vizează direct securitatea și apărarea, pe termen lung, ele vor avea implicații semnificative asupra securității europene. Este foarte important să includem Ucraina în procesul de integrare europeană. Aceasta ar fi o schimbare geopolitică care ar transforma zona învecinată cu Uniunea Europeană la Est. Pe de altă parte, noi nu exploatăm pe deplin potențialul de securitate și apărare pe care l-am putea găsi în cooperarea cu partenerii noștri. Nu avem o, o rutină pentru dialogul de securitate cu vecinii noștri și nici programe de cooperare militară nu facem eforturi active pentru a-i include în operațiunile noastre. De pildă, statele membre putea să includă reprezentanți ai țărilor partenere în forțele noastre, în operațiunile pe care le desfășurăm cu costuri foarte mici sau chiar deloc. Este o practică care s-a dovedit foarte utilă în NATO. În genere, putem uh, da exemple uh, de acest gen cu Afganistanul. se consideră că participarea acestor state la operațiile noastre nu prea are valoare intrinsecă și, prin urmare, nici nu sunt incluse în politicile de vecinătate ale Uniunii Europene. Cooperarea în această privință are loc doar ad hoc, iar partenerii noștri au valoare dar doar în măsura în care pot să acopere o lacună în capacitățile noastre. Pot să vă dau câteva exemple, dacă doriți, de astfel de oportunități nevalorificate. Când o țară parteneră și un stat membru al Uniunii Europene pun la dispoziție forțe similară pentru o operațiune UE, prioritate are invariabil statul membru al UE. Rezultatul e că partenerii noștri nu prea au șansa de a lua parte la operațiuni decât în momentul în care cele 28 de state membre ale Uniunii Europene nu sunt în măsură să furnizeze forțe. Și haideți să fim sinceri, dacă cele 28 de state membre nu pot să pună la dispoziție aceste capacități, înseamnă că acea, acele capacități sunt foarte scumpe sau foarte rare. Deci ne putem aștepta în mod realist ca Georgia sau Moldova să le pună la dispoziție dacă noi nu putem? Nu. Iată de ce cred că Uniunea Europeană ar trebui să aplice principiul discriminării pozitive aici acolo unde partenerii noștri se ofere să participe și să pună la dispoziție capacități necesare, să aibă ei prioritatea. O altă practică defectuoasă în operațiunile noastre este să recurgem la companii private care să ne, ne acopere lacunele și Preferăm să recurgem la astfel de companii decât la partenerii noștri. Recent, Uniunea Europeană, în misiunea de instruire în Mali, a plătit 5 milioane de euro pentru elicoptere pentru evacuare medicală, Medevac, pe 6 luni. Anul viitor, probabil că vom plăti cam 10 milioane pentru acest serviciu. Și asta pentru că Uniunea Europeană nici măcar odată nu i-a abordat pe partenerii care dețin astfel de capabilități și care le-ar putea pune la dispoziție mai ieftin. Deci, în timpul mandatului nostru am pus accent pe importanța cooperării în materie de securitate și apărare cu partenerii noștri, în special cu vecinii noștri. O astfel de cooperare trebuie să fie un scop în sine. Cu alte cuvinte, investițiile în uh, cooperarea în materie de apărare este o investiție bună, chiar și în această eră de austeritate. Și acum să trec la amenințările emergente. E o temă pe care aș vrea ca cei din Consiliu să o discute în amănunțime și la care am făcut uh, referire în contextul revizuirii strategiei pentru securitatea europeană. De fapt, e, e momentul să nu mai numim aceste amenințări de securitate ca fiind emergente, pentru că le tot discutăm de 10 ani. Cu toate acestea n-am găsit un termen mai bun. Lituania și alte țări care s-au alăturat Uniunii Europene în 2004 sunt în continuare cunoscute drept noi state membre, deși de atunci Uniunea Europeană s-a lărgit uh, de două ori. Dar când vorbim despre securități, uh, când vorbim despre amenințări de securitate emergente, vorbim de fapt despre securitate cibernetică și energetică. Și ce le distinge față de alte provocări e complexitatea lor. Tocmai de asta uh, noi trebuie să venim cu o reacție foarte complexă, de la reglementări, la fixarea de standarde, investiții țintite, diplomație activă, măsură de descurajare și reacție. Uniunea Europeană, deținând o mare expertiză politică, economică și tehnică prin instituțiile sale, e cea mai bine plasată pentru a-și asuma rolul principal în acest domeniu. Și, în plus, trebuie să cooperăm strâns cu alte țări și organizații, printre care inclusiv NATO, au um, înființat centre de excelență ca cel pe care îl menționam mai devreme de la Vilnius și cel de la Tallinn. Deci sper că în acest sens uh, summitul din decembrie să vină cu câteva inițiative ambițioase. Și în concluzie, pe o notă pozitivă, eu cred că în acest domeniu al securității și apărării Europa poate face mai multe decât crede. Să vă explic. Pesimismul este contagios. E ușor să uităm că um, până de curând 50 de mii de soldați au fost desfășurați în Afganistan din mai multe state membre. Până în toamna lui acestui an, din 2005 până în acest an toamna, Lituania, o țară mică, a condus echipa de reconstrucție provinciale din Afganistan, unde am trimis forțe speciale. În 2011, țările europene sunt cele care au um, condus uh, misiunile NATO din Libia, iar în acest an, prin operațiunea serval din Mali, doar Franța a trimis un contingent militar care a fost de mai, mai mare de câteva ori decât grupurile de luptă ale Uniunii Europene. Sigur, nu e niciun secret că în Uniunea Europeană nu reușim să cădem de acord asupra unor acțiuni comune. Asta este lipsa de voință politică. Mâine vom discuta tocmai această problemă în Londra ne vom concentra asupra grupurilor de luptă ale Uniunii Europene. Nu suntem în stare să le folosim uh, întreg potențialul, nu suntem în stare să le desfășurăm. Atunci mai merită să investim în ele? Aceste grupuri de luptă au fost uh, comparate destul de sec cu, uh, cu tunul țarului din Moscova, care, deși era impresionant doar prin dimensiuni, n-a fost folosit niciodată, nu s-a tras cu el niciodată. Dar, așa cum reiese din exemplele pe care vi le-am dat, sunt convins că atunci când situația o impune, Uniunea Europeană și forțele sale armate vor putea să acționeze rapid și eficient. Însă, și-ar putea pierde această capacitate. Iată de ce e important ca summitul din decembrie să dea un nou impuls și să fixeze câteva tendințe pozitive tendințe pe care am încercat să vi le prezint astăzi. Echipa noastră va continua să depună eforturi pentru ca aceste ambiții să devină realitate. Sunt convins, domnule președinte, că Subcomisia pentru Apărare și Securitate va continua să sprijine activ statele membre în aceste vremuri dificile și să-i, să sprijine în special pe ministrii de apărare. Mulțumesc pentru atenție și răbdare. Vă stau la dispoziție pentru întrebări, dar nu am prea mult timp pentru că trebuie să prind trenul către Londra și, din păcate, timpul și trenul nu așteaptă pe nimeni, nici măcar pe un ministru. Thank you. <clears throat> Monsieur le ministre, merci. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră convinsă și convingătoare. Este de la sine înțeles că de mai multe ori aici, la subcomisia noastră, ne-am exprimat interesul și susținerea pentru multe dintre punctele menționate de dumneavoastră. în ceea ce privește revizuirea și actualizarea strategiei europene de securitate și apărare comună. Noi aici la Parlamentul European, în legătură cu rezoluția pe cartea albă, vedem uh, cartea albă ca rezultat final pentru o metodologie. Dorim ca Consiliul să aibă o carte albă Uh, și ca Consiliul să dea un punct de plecare pentru ca Europa să își stabilească prioritățile, să menționeze amenințările considerate prioritare și să dezvolte o adevărată strategie. Asta cerem și încercăm să facem prin munca noastră sistematic. Am fost foarte atenți și la ultimele evoluții în politica de vecinătate și în legătură cu faptul că PSAC-ul, politica de securitate și apărare comună, a devenit o dimensiune a politicii de vecinătate. Pentru că e, vorbim aici despre vecinătatea estică și vecinătatea sudică, și despre resurse care ar fi utile. Este vorba de dosare sensibile care trebuie negociate cu grijă și de ele depinde participarea la o serie de operațiuni pe care deja le-ați menționat, de exemplu în cadrul NATO. Are cuvântul domnul Galler. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru și uh, recunosc, într-adevăr, angajamentul uh, președinției lituaniene în general. Este prima dumneavoastră președinție, dar mai ales în acest uh, domeniu trebuie să spun că reuniunea de la Vilnius a fost foarte bine pregătită și cred că președinția aceasta trebuie să fie susținută foarte puternic, mai ales politic, pentru că, din păcate, uh, marele vecin al dumneavoastră vă tratează într-un mod uh, neprietenos. Și de aceea e nevoie să vă susținem. Și vă mulțumesc, deci, pentru angajamentul uh, exprimat. Ați menționat punctele problematice, ați spus că, într-adevăr, uh, uh, lumea din jurul Europei este tot mai puțin sigură. Între 2005-2013 uh, s-au tăiat bugetele pentru apărare cu aproximativ 20%. Nu mi se pare a fi răspunsul bun la provocările care ne stau în față. De asemenea, ați făcut o critică oarecum implicită uh, Ehm, ați spus că se anunță ceva, această politică în care se anunță anumite intenții care până la urmă nu sunt transpuse în realitate. Și, într-adevăr, acest, acest comentariu reflectă situația de fapt. De aceea mă bucur că la summit, care hotărâște ceva de sus în jos, E foarte important, deci, ca în pregătirea acestuia să aibă un cuvânt de spus și structurile de, de, de sub. Și sigur că cu toții ne dorim ca summitul să aibă succes. Întrebarea mea se referă, pe de-o parte, la grupurile de luptă. Credeți că vom putea să adoptăm un nou concept la acest summit? Vom vedea la summit un nou concept pentru grupurile de luptă sau credeți că va fi uh, doar uh, discutată cererea de elaborarea unui nou concept. Și în ceea ce privește revizuirea strategiei europene de securitate, uh, aș uh, dori sau mă întreb dacă oare Consiliul dorește oare, acum că ați vorbit despre cea de-a 10-a aniversare ca un bun prilej, ca un uh, moment de bun augur. Sper într-adevăr ca revizuirea să ne ducă la o îmbunătățire a acestei strategii. Și întrebarea mea se referă la finanțarea mecanismului Atena. Anul trecut uh, s-a făcut o verificare, o, un audit, de fapt așa, pro forma, de rutină și uh, Cred că ar trebui să fie incluse anumite aspecte în uh, mecanismul latent, acum ar fi capacitățile de transport, de exemplu, ca să vă dau un exemplu concret. Care este stadiul discuțiilor în acest moment? Oare acest aspect uh, se dorește a fi reformat? Mm, și aș mai avea și alte întrebări, dar deocamdată mă opresc aici. Mulțumim. Mulțumesc că o să grupăm mai multe întrebări Domnul Paleckis? Norėčiau kreiptis gimtąją kalbą į ministrą ir padėkoti. Voi vorbi în limba mea maternă și mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea sa, care a pus accentul pe mai multe probleme și pe o serie de propuneri propuneri care vor necesita un răspuns. Domnul ministru a spus că va trebui să cooperăm cu partenerii comunitari și să prioritizăm cooperarea. Uh, avem câteva exemple de dat unde noi am putea să fim un exemplu de cooperare și în legătură cu summitul de la Vilnius, pe lângă noile amenințări la care sunt, suntem expuși, care sunt, bineînțeles, importante, veți pune accentul și pe, să spunem așa, mai vechile amenințări uh, europene, însă în legătură cu care nu s-a făcut uh, mare lucru, de exemplu, schimbările climatice. Vă veți implica în uh, așa ceva. Mulțumesc, domnul Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule ministru. Trebuie să plecați rapid la Londra, deci uh, foarte rapid o întrebare în legătură cu poziția Regatului Unit în legătură cu politica de securitate și apărare comună. Credeți că dacă Regatul Unit se opune dezvoltării politicii de securitate și apărare comună, se opune la instituționalizarea, în orice caz, a acestei politici, credeți că în această situație ar trebui să mergem înainte fără Regatul Unit? Toate statele care vor să aibă o aprofundare a politicii de securitate și apărare comună ar trebui să continue fără Regatul Unit. A doua întrebare legată de Statele Unite. Partenerii noștri transatlantici care au subliniat în ultimele luni că reducerea bugetului pentru apărare are o uh, are un impact negativ asupra capacității de apărare a Uniunii Europene și uh, în legătură cu capacitatea de a acționa în afara continentului. Uh, s-au pronunțat, uh, vă, așteptați să, se, să apară dispute în legătură cu acest lucru la summitul din decembrie. Vă mulțumesc și ultimul, domnul Kelam. Mulțumesc. Am fost foarte plăcut impresionat de către de abordarea dumneavoastră realistă și împărtășim multe puncte de vedere. Însă doresc să spun, să vorbesc despre două uh, lucruri. Faptul că nu am reușit să acționăm în acțiunile comune și, în al doilea rând, că s-au redus bugetele pentru apărare. La Vilnius v-ați exprimat speranța ca Consiliul European din decembrie să fie o oportunitate, ar putea să fie o oportunitate de a ne a reafirma angajamentul. Sperați că acest lucru poate să fie obținut în mod realist la um, acest Consiliu al Ministrilor de Apărare, să existe un angajament real pentru că până acum nu am văzut un uh, angajament real. Uh, sunteți specialist în chirurgie plastică și probabil că știți mai bine decât oricine altcineva ce înseamnă o operație. Și cu siguranță lucrurile pot să fie îmbunătățite. Uh, se poate îmbunătăți ceea ce facem în ceea ce privește apărarea Europei. Uh, trebuie de asemenea să discutăm uh, doctrina militară rusească ce permite Rusiei să acționeze în afara teritoriului său în apărarea uh, minorităților vorbitoare de limbă rusă. De, e, solo un Mulțumesc, domnule președinte. Doar o secundă nu cerusem cuvântul pentru că de obicei nu iau cuvântul atunci când atunci când uh, părerea mea coincide cu cea a vorbitorului. Nu vreau să răpesc din timpul uh, domnului ministru, dar am luat cuvântul pentru că mi-am dat seama că eu aș fi singurul cel uh, singurul reprezentant al Europei din Sud, dacă nu ținem cont de domnul președinte, care vine din Franța. Și faptul că un stat din Nord este de acord cu un stat din Sud uh, Uh, îmi place și nu am decât cuvinte de recunoștință și de mulțumire către domnul ministru, ca și antevorbitorul meu, sunt de acord cu domnul Danjean și cu ideea exprimată de el. Tai ačiū gerbimi kolegos už uh, klausimus ir už palinkėjimus ir pritarimus. Dabar pabandysiu atsakyti. În ceea ce privește întrebările, voi încerca să răspund la întrebările pe care le-am primit. Domnule Galer, în ceea ce privește grupurile tactic, tactice de luptă și generarea de forțe, trebuie să definim foarte clar ambițiile noastre și să utilizăm grupurile tactice de luptă. De când au fost înființate, au avut un impact real asupra uh, forțelor militare din alte țări uh, în perioada pregătitoare, însă nu se poate spune că au fost folosite pe deplin și trebuie să decidem în afara unor evenimente care să ne permită să le folosim. În momentul actual avem uh, pace în Europa, ceea ce este foarte bine, însă poate ne putem gândi la posibilitatea de a utiliza aceste grupuri de luptă în altă parte În ceea ce privește strategia de securitate a Uniunii Europene, ar fi un semn bun dacă la summit s-ar decide să se pună accentul pe revizuirea strategiei, ținând cont de noile amenințări menționate și de noile oportunități ale Uniunii Europene. În ce privește finanțarea, cred că trebuie să găsim un echilibru între statul membru finanțator și finanțarea din partea Uniunii Europene. Astfel vom avea un adevărat echilibru am putea spune că statele membre contribuie și primesc asistență din partea Uniunii. S-a menționat și problema transportului aici pentru a răspunde la întrebarea domnului Paleckis. în legătură cu marele nostru vecin. Exemplele de până acum nu au fost europene. Am dorit ca această politică să devină una comunitară. Însă putem vorbi doar despre participarea noastră comună în cadrul NATO. Am menționat un uh, grup comun de reconstrucție în provincia, provincia Dagestan, uh, care cooperează cu echipa Statelor Unite. Am avut de asemenea grupuri georgiene și ucrainene. Am lucrat împreună și a fost o experiență foarte bună pe care am dorit să o folosim în misiunile și operațiunile Uniunii Europene. În ceea ce privește întâlnirea noastră din noiembrie la Vilnius, cu privire la parteneriatul estic și amenințările menționate, securitate energetică și eficiență energetică. După cum s-a spus că armata este cel mai mare consumator de energie și poate uh, este, reprezintă factorul cu impactul cel mai major asupra climei. Dacă am reușit să reducem utilizarea de energie sau să utilizăm energia mai eficient, am putea să avem un impact mai mare asupra schimbării climatice și asupra mediului. Acum întrebările domnului Lize că în legătură cu Regatul Unit și că Regatul Unit se opune dezvoltării PSAC. Avem o experiență foarte, foarte bună de conlucrare cu Armata Regatului Unit. în special în domeniul grupurilor tactice de luptă din Europa. Cu toții care lucrează toți cei care lucrează în grupul tactic de lupt, luptă condus de Regatul Unit intenționează să folosească acest grup tactic cât de mult posibil. Atunci când putem împreună să găsim uh, activități comune, atribuții comune, uh, este un lucru foarte bun. În ceea ce privește Statele Unite, cu toții Suntem recunoscători Statelor Unite pentru susținerea acordată timp de zeci de ani. Acum și Statele Unite se preocupă cu probleme de finanțare a sectorului militar și de apărare. Cred că a venit vremea ca Uniunea Europeană să uh, ia mult mai în serios securitatea și apărarea decât în trecut și la fel și în cazul Lituaniei. Fără să considerăm că Statele Unite cu puterea lor militară ne vor apăra. Uh, Mulțumesc și colegului din Spania pentru cuvintele foarte uh, măguritoare în legătură cu uh, cooperarea din timpul președinției noastre uh, în legătură cu chirurgia plastică. Nu am lucrat doar la facelifting-uri, la lifting-uri. Am avut și cazuri foarte serioase legate de uh, copii, unde nu era vorba de uh, înfrumusețarea unei persoane, ci de acordarea posibilității de a avea o viață normală. Atunci când vorbim despre ambițiile noastre, este foarte dificil să prevezi viitorul. Dar bineînțeles că considerăm că PSAC-ul trebuie să fie revizuit. În ceea ce privește exerciții, exercițiile militare rusești, credem că Rusia, ca orice alt stat, are dreptul să facă exerciții pe care le consideră necesare, însă într-un mod transparent și fără să amenințe în niciun fel statele învecinate. Aici avem o abordare ușor diferită față de cea a Rusiei. Am înțeles că operațiunea antiteroristă a fost doar o mică parte a exercițiului militar desfășurat de Rusia, Și în orice caz este destul de puțin probabil ca armata Rusiei să se confrunte cu teroriști care să aibă la dispoziție arm, arme grele. Am dorit să conlocuim în prietenie cu uh, vecinul nostru Rusia. Am dorit să fim prieteni cu Rusia pentru că, pe de o parte, eu m-am născut în Rusia, este într-un fel patria mea și aș dori să ne înțelegem și să avem relații prietenești, însă relațiile trebuie să fie reciproce. Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Mulțumim, domnule ministru. Iată că am reușit să ne încadrăm perfect în acest timp scurt care ne-a fost uh, pus la dispoziție și să avem o discuție de substanță. Astăzi uh, am uh, vorbit inclusiv despre summitul parteneriatului estic care va avea loc în timpul mandatului dumneavoastră. În plus, uh, va mai fi și acel summit din decembrie. Avem așteptări mari pentru că astfel de ocazii sunt rare. Sperăm, deci, să ni se răspundă cât de cât le așteptări, să nu rămânem doar cu iluzii. Sperăm să ni se oferă câteva rezultate concrete la nevoile noastre. Pentru că avem nevoie de ele ca să putem continua mai departe cu această politică de securitate și apărare comună. Mulțumim pentru vizită, drum bun spre Londra și nu ezitați să-i spuneți omologului dumneavoastră britanic că noi suntem gata să-l întâmpinăm și pe dumnealui în mijlocul nostru și că suntem uh, foarte atenți la pozițiile Londrei față de acest summit. Noi considerăm că o politică veritabilă de apărare nu poate să funcționeze fără una dintre cele mai mari puteri de apărare din Europa, Marea Britanie. Mulțumim încă o dată pentru vizită și pe curând, sper! mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, reluăm lucrările. Urmează un schimb de opinii cu privire la o misiune a Uniunii Europene mai puțin cunoscută, dar importantă, cel puțin teoretic. Vom vorbi despre ea în continuare. Este vorba despre operațiune în Libia. Înainte de toate, va trebui să scuzăm absența șefului misiunii, colonelul Hartikainen, care a fost reținut la Tripoli din cauza evenimentelor rocambolești despre care cu siguranță ați auzit săptămâna trecută. Situația este foarte volatilă acolo, așa că e preferabil ca șeful misiunii să rămână la Tripoli. Prin urmare, pentru acest schimb de opinii, îl vom avea alături de noi pe domnul Hans-Jörg Haber, care este comandant al operațiunilor civile ale Uniunii Europene în cadrul PSAC. Deci, dânsul ne va spune care este stadul în care se găsește misiunea din Tripoli. Deci, ne va vorbi despre misiunea EUBAM Libia, care vizează securizarea frontierelor. După cum știți, acest mandat a fost încredințat Uniunii Europene chiar înainte de conflict, pentru că la Paris, conferința din septembrie 2011, care sub egida Uniunii sub egida ONU a făcut o distribuție a sarcinilor uh, pentru Libia, e bine, acolo i s-a credințat Uniunii Europene problema managementului frontierelor. Ne-am confruntat cu foarte multe dificultăți în tot acest timp. Principala dificultate a fost uh, faptul că n-am reușit să identificăm interlocutorii potriviți în structurile statului libian și n-am putut să formalizăm cooperarea noastră așa cum ar fi trebuit. Deci, Libia se confruntă cu instabilitate instituțională ceea ce face ca autoritățile libiene să nu-și poată formula nevoile. Adesea, Parlamentul a criticat uh, încetineala cu care a fost lansată această misiune, dar acum, iată, avem ocazia să vedem care sunt problemele concrete, reale, cu care v-ați confruntat. Misiunea a fost lansată în mai 2013, dacă nu mă înșel, avem acolo câțiva agenți care sunt deja pe teren, dar cu capacități limitate. Iată stadiul în care ne aflăm. Cred că era nevoie de această introducere pentru că misiunea nu este prea bine cunoscută. Merită să aflăm mai multe și să știm care sunt perspectivele de viitor. Sperăm ca misiunea să ducă la rezultate concrete mai ales în aceste timpuri în care nevoile sunt uh, atât de urgente față de evenimentele din Libia, pe de o parte, și apoi, uh, pe de cealaltă parte, față de problema fluxurilor migratorii extrem de actuală. Știm foarte bine că problema este la granițele de sud ale Libiei. Nici nu mai vorbim de granițele maritime. Iată, domnule Haber, aveți cuvântul, după care vom ține dezbaterea. Chairman, honorable deputies. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. Dați-mi, în primul rând, să vă prezint scuzele șefului de misiune, Antti Hartikainen, care n-a putut să se afle astăzi alături de noi, dar uh, să ne gândim că totuși uh, tocmai primul ministru a fost uh, uh răpit uh, săptămâna trecută, a fost eliberat apoi. În orice caz, toată procedura a avut loc uh, în, tocmai în hotelul unde este localizată uh, misiunea. Și de aceea e, a fost necesar ca uh, domnul Hartikainen să rămână pe teren pentru a discuta care sunt lecțiile care trebuie învățate din această situație. Vă sunt recunoscător pentru că îmi dați ocazia să vă vorbesc despre această misiune. Așa cum a spus domnul președinte, este o misiune puțin cunoscută, dar care va fi mult mai vizibilă pe radar dacă ne gândim la așteptările față de această misiune după diversele catastrofe care au avut loc în uh, Mediterană. Aș dori să profit de această ocazie pentru a face un fel de management al așteptărilor pe termen scurt, subliniind în același timp posibilele perspective pentru uh, viitor, pe termen lung. În ceea ce privește răpirea premierului, acest lucru ne-a arătat că situația politică și situația de securitate rămân volatile. Procesul de tranziție durează și nerăbdarea este evidentă între toți actorii din Libia. Munca guvernului a fost uh, blocată și mai mult de ultimele um, greve în uh, câmpurile petrolifere, ceea ce a afectat exporturile de petrol și procesul constituțional merge înainte la, uh, cu o viteză foarte, foarte scăzută care a cauzat frustrare. Actorii de securitate trebuie să joace, deci, un rol activ în politica din Libia. Cel mai uh, serios oponent al premierului uh, este Partidul de Justiție și Construcție, uh, inspirat de frăția musulmană, și salafiștii, care sunt auziți criticând vocal și în interiorul și în exteriorul Consiliul, Congresului General Național. După ce a fost eliberat, premierul a spus că oponenții săi politici uh, ar fi în spatele răpirii pentru că vor să îl oblige să uh, demisioneze după ce nu au reușit să treacă un vot de neîncredere. Deci politica și securitatea sunt strâns legate în momentul de față în Libia. Situația de securitate se deteriorează, actele de violență sunt în creștere. De când a fost desfășurată misiunea, în mai 2013, este clar că situația de securitate s-a deteriorat. În mare parte, acest lucru se leagă de politica internă și s-a putut vedea, de exemplu, în creșterea uh, numărului de asasinate motivate politic. Fie că au vizat uh, persoane din uh, forțele militare, din poliție sau uh, figuri politice. De asemenea, comunitatea internațională a devenit o țintă a violențelor, cu toate că nu se poate face o comparație cu Afganistanul. Însă, nemulțumirea față de guvern, față de Congresul General Național, uh, cu situația de securitate și ritmul foarte scăzut al tranziției. Um, deci toate aceste nemulțumiri duc la creșterea agresiunii care ar putea să se manifeste și la nivel internațional. Premierul libian și guvernul au uh, continuat să ceară asistența uh, Uh, comunități internaționale pentru a stabiliza țara și a dezvolta sectorul de securitate. Printre altele, UE și ONU au subliniat că continuă să susțină guvernul uh, libian, uh, cerând în același timp tuturor partidelor să conlucreze pentru a construi o țară puternică și stabilă în care să domnească legea. În ceea ce privește securitatea misiunii noastre, Situația generală a securității a fost luată în considerare atunci când s-au luat măsuri de creștere a securității uh, de către misiune. Mai ales uh, ritmul de desfășurare a noilor forțe a fost adaptat, deci a fost întârziat în conformitate cu situația care este în curs, situația de securitate. Um, eurodeputații din această comisie poate cunosc faptul că premierul a fost uh, răpit tocmai la hotelul Corintia, care este hotelul în care misiunea EUBAM este uh, localizată în uh, perioada aceasta interimară, pentru că clădirea unde va, trebuie să-și desfășoare activitatea misiunea este în construcție acum. În orice caz, E clar că uh, trebuie să se urgenteze aceste lucrări pentru ca mm, misiunea se poate să se mute. Dar uh, uh, procedeul de achiziție trenează și acest lucru face ca momentul în care ne, misiunea se va muta să fie întârziat. Um, Sigur că monitorizăm situația, se monitorizează situația cu mare atenție, în coordonare foarte strânsă cu furnizorul de securitate, EUDEL, cu toate ambasadele statelor membre și cu actorii internaționali care sunt prezenți la fața locului. Aranjamentele de securitate sunt revizuite continuu, dar um, marja de adaptare a acestora este limitată. În ceea ce privește aceste emisiuni, Aici putem fi mai, un pic mai, optimist, mai optimiști. Cu toate că situația politică și de securitate este volatilă și cu toate că misiunea este în curs de desfășurare, um, ea a luat deja niște, a făcut niște pași foarte clari în implementarea mandatului său. Există 45 de funcționari internaționali la Tripoli. Uh, capacitatea autorizată este de 111. Misiunea a susținut dezvoltarea unui grup de lucru pentru managementul frontierelor libiene, care grup de lucru își desfășoară activitatea în uh, subordonarea biroului primului ministru. Misiunea uh, este angajată în susținerea uh, și oferirea de consultanță a acestui grup de lucru în eforturile sale de a dezvolta o um, strategie de management a frontierelor. De asemenea, misiunea a reușit să își extindă rețeaua de uh, interlocutori cu care discută în uh, cadrul uh, autorităților libiene și au loc uh, schimburi de opinii frecvente. Și faptul că um, um, angajamentul și uh, informațiile oferite de misiune în uh, restructurarea Organizației Naționale uh, de Căutare și Salvare. Uh, deci, faptul că misiunea a fost implicată și uh, a fost apreciată ajutorul uh, lor ne atestă faptul că misiunea are o influență semnificativă în Libia și că autoritățile libiene au încredere în reprezentanții europeni. De asemenea, uh, misiunea se ocupă de un program de training și mentoring și de îndrumare uh, pentru personalul care lucrează în domeniul managementului frontierelor dar uh, avem nevoie în continuare de persoane suplimentare, de forțe suplimentare în misiune pentru a putea desfășura aceste activități. Misiunea este bazată la Tripoli, dar își desfășoară activitatea, activitatea în uh, beneficiul tuturor frontierelor uh, din Libia. Și a fost în vizită de evaluare la punctul de trecere Raz Agir cu Tunisia, Gadames la frontierele între Libia, Tunisia și Algeria, în portul Misrata și uh, la aeroportul Saba, aeroport internațional din sud, uh, o zonă um, unde o zonă de criză. Beneficiarii uh, trainingului oferit de misiunea EUBAM au fost până acum garda, oficiile vamale de frontieră terestră, Uh, garda de coastă, poliția de frontieră și, de asemenea, uh, ofițerii de imigrație, ofițerii vamali și cei ai securității aviației. Capacitatea de absorpție uh, libiană este un factor care încetinește punerea în aplicare a mandatului misiunii. Asta e tot ce am vrut să vă împărtășesc. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt sigur Eh, sunt la dispoziția dumneavoastră și voi încerca să vă răspund la întrebări, dacă aveți întrebări. Președintele, mulțumesc. N-aș spune că e o întrebare, poate e mai degrabă o observație. M-ați spus pe gânduri eh, atunci când ați adus vorba despre localizare, despre sediul misiunii. Și eh, primul ministru și misiunea noastră sunt în același hotel, Corintia, parcă ați spus, nu? Uh, Um, bun, înțeleg că un prim-ministru poate să stea la hotel, dar mă gândesc la nivelul de securitate din orașul acela. Am constatat de mai multe ori că misiunile noastre civile care se desfășoară în teatre delicate nu au întotdeauna la dispoziție mijloacele logistice necesare. Ați vorbit în parte despre ele, e vorba de probleme administrative, nu se pot face licitații cu, cu firme locale, bineînțeles, e, e greu. Nu avem mijloace de comunicație securizate, nu avem clădiri în care să funcționăm, vehicule. Deci, până la urmă, trebuie să improvizăm, să ne descurcăm așa, să bricolăm cumva într-o situație atât de volatilă și de periculoasă precum cea din Libia, la momentul de față, mă întreb, oare chiar este înțelept, chiar este de dorit să trimitem acolo agenții noștri să stea într-un hotel înainte să le putem pune la dispoziție un sediu adecvat pentru o misiune de securitate? Sper că măcar în materie de transport și de comunicații, personalul nostru să aibă mai multe mijloace decât uh, cei din alte misiuni în faza preliminară. O a doua observație ar fi legată de securitatea personalului nostru. Chiar și pentru misiunile militare ale Uniunii Europene, și mă gândesc uh, la misiunea de instruire din Mali, atunci am avut o dezbatere interminabilă în legătură cu forțele de protecție, adică trimiteam acolo soldați într-o zonă care nu mai era în război, dar era o zonă periculoasă totuși, și am stat și am vorbit foarte mult despre protecția forțelor noastre. Ei, aș vrea să întreb dacă avem uh, ceva similar și pentru misiunile civile, dacă avem uh, o protecție asigurată pentru personalul nostru nu știu, e vorba de o brigadă libiană? Ce fel de brigadă? Cine sunt oamenii aceștia? Stau și eu și îmi pun întrebări. Iar în ce privește perspectivele de viitor, înțeleg că s-au pus bazele unui grup de lucru cu privire la managementul frontierelor. Totuși, noi ce trebuie să facem este să securizăm, atenție mare, să securizăm frontierele. Dar uh, în portul Misrata trebuie să colaborăm cu miliții, cu brigăzi de revoluționari care nu sunt neapărat uh, doritori să, să respecte ordinele unei autorități pe care nu o recunosc uh, ca atare decât pe jumătate. Deci cu cine lucrăm noi de fapt? Cu aceste autorități care au sediul uh, la Tripoli, dar care pe teren nu au suficientă influență, sau colaborăm cu aceste brigăzi și procedăm în funcție de nevoie. Cum facem însă ca toate aceste lucruri să funcționeze într-o situație atât de volatilă și de periculoasă? Cuvântul deputaților, domnul Galer. Da. Mulțumesc. Da, într-adevăr, pot să continui de unde v-ați oprit dumneavoastră, pentru că, dată fiind uh, informațiile pe care le primim, într-adevăr, am înțeles că situația de securitate în ansamblul său s-a înrăutățit. Deci, unii oameni spun chiar că Libia este uh, pe cale de a deveni un stat uh, eșuat, pentru că uh, nu există instituții ale statului funcționare acolo și atunci sigur că pun întrebarea și eu, întrebarea securității um, și anume oare implicarea noastră nu este mult prea redusă acolo? Oare reforma sectorului de securitate, deci reforma forțelor militare și de poliție um, n-ar trebui să oferim um, Libiei posibilitatea de a ne implica mult mai puternic acolo față de uh, alte țări, uh, Libia măcar are niște venituri din uh, exploatarea petrolului și cred că ar putea să plătească organizarea um, um, forțelor de miliție, forțelor militare, organizarea de um, training pentru aceștia, de formare a acestor forțe. Uh, deci eu cred că implicarea noastră ar trebui să fie mult mai puternică decât uh, este în momentul de față, concentrându-se doar pe aceste aspecte concrete. Și apoi, am și o întrebare. Au fost uh, criticate obstacolele birocratice ale proceselor de achiziție, dar uh, în operațiunile civile, în misiunile civile, problema este că statele toate își iau obligații, că da, vom participa și apoi până la urmă nu oferă personal. Și uh, spuneați că sunt 45 de persoane din 111 și mă întreb are nu, ar trebui să somăm statele membre să mai trimită persoane acolo. Cum am putea să le convingem? Mulțumesc. Mai dorește cel cineva să intervină? Nu? Bun, uh, domnul Galler s-a referit la angajamentul statelor membre și uh, mi-a adus aminte de un lucru. Ce se întâmplă cu angajamentele bilaterale? Pentru că aici vorbim despre o misiune colectivă a Uniunii Europene de tip PSAC, dar mi se pare că anumite state membre, Franța, Italia, Marea Britanie, își uh, dezvoltă politici și relații proprii în materie de securitate cu Libia. Sunteți informat despre ele? Există o coordonare minimală, măcar la nivel informativ, cu privire la aceste demersuri ale statelor membre, care ar putea să contravină, să vină într-o contradicție cu efortul colectiv. Mulțumesc. Yes, thank you very much. Um, these were all very <laughs> pertinent points. Actually, we were very proud of this mission. Da, mulțumesc um, pentru aceste întrebări. Noi uh, suntem foarte mândri de această misiune. Cred că ne-am desfășurat mult mai bine decât uh, în misiunile anterioare, Nestor sau misiunea din Sudan sau chiar în Niger. Există o continuitate între etapa de planificare și de desfășurare pe teren. Am uh, reușit să achiziționăm deja și să facem anumite lucruri, însă să nu uităm că am început abia în mai. Dacă am fi putut să lucrăm uh, foarte bine încă de la bun început, adică să fim deja în clădirea aceea pe care ne-am fixat-o ca sediu, ar fi fost mult mai bine. Trebuie să acceptăm că sunt anumite întârzieri, însă cred că totuși ne-am descurcat bine. În ce privește furnizorul de securitate, a trebuit să reluăm procedura de contractare. Deci am anulat contractul inițial și am reluat licitația. Acest lucru însă nu ne afectează actualmente pentru că până când se face renoirea furnizorului, colaborăm în continuare cu uh, compania pe care o avem deja contractată. Deci, asta este una dintre problemele care mai rămân. Ceea ce nu face decât să sublinieze că noi, în misiunile PSAC, avem nevoie de o structură asemănătoare cu cu cei uh, de la dezvoltare, de pildă. Avem nevoie de ceva care să ne ajute și să nu uităm că nu lucrăm în condiții de piață perfectă, nu lucrăm în piața internă a Uniunii Europene de 500 de milioane de consumatori, ci lucrăm în Libia, o piață uneori irațională, unde se întâmplă ca licitanții pur și simplu să renunțe, să se retragă din cursă în momentul în care văd că se schimbă condițiile pe teren sau nu le convin condițiile de licitare. Da, asta e situația. Vom continua să suferim din cauza anumitor deficiențe, ca să zic așa. În ce privește protecția forțelor, am uh, trecut printr-un uh, proces foarte detaliat, un proces asemănător cu cel pentru misiunea din Afganistan. Statele membre au spus foarte clar că nu vor să trimită o forță de jandarmerie, nu vor să existe câte un jandarm sau câte un soldat în spatele fiecărui uh, agent civil, pentru că asta nu ar fi fezabil. Deci trebuie să ne bazăm pe companiile de securitate. Acestea au aderat cu toate la codul de conduită de la Lausanne. În genere pot să spun că am avut experiențe bune cu aceste firme. Dar uh, nici nu putem cere mai mult. Sigur, avem o ofertă din partea țării gazdă, o ofertă de protecție. În Afganistan am primit această ofertă, dar uh, având în vedere numărul mare de atacuri de acolo, din această țară, uh, trebuie să fim foarte precauți în momentul în care acceptăm o astfel de ofertă. Revenind, deci trebuie să ne bazăm pe uh, companiile private de securitate și cât de cât pe un sprijin din partea celor de la nivel local care sunt acolo, sunt prezenți, dar nu sunt foarte eficienți, așa cum se și vede din răpirea primului ministru Zeidan. În ce privește protejarea granițelor, nu avem nicio influență asupra triburilor locale, asupra brigăzilor locale. Nu putem să-i controlăm nu putem decât să recurgem la compromisuri politice și la un proces de incluziune. Noi putem să-i sfătuim, să le recomandăm ce să facă acum și ce să facă mai târziu când vor deține controlul, dar nu avem uh, o misiune executivă acolo. Avem uh, cerințe proprii. Deci nu putem să stăm acolo tot timpul la frontiere și să-i monitorizăm. Noi putem doar să îi uh, sfătuim, să-i consiliem de la nivel central. Și mai dacă e sau nu un stat eșuat, guvernul libian s-a dovedit a fi uh, un partener destul de entuziasmat la nivel înalt. Dar să nu uităm că guvernul însuși nu e în măsură să controleze nivelul local deci nu controlează situația pe teren, iar acest lucru însă nu i-a împiedicat să încerce să coopereze cu noi și să dea dovadă de spirit constructiv. Mai sunt și alte probleme în afară de managementul frontierelor, probleme în care libienii au nevoie de ajutor. Problema capacității de absorpție. Aceasta a ajuns aproape la limită. În al doilea rând, problema securității și să nu uităm că cu cât uh, forțele internaționale devin mai vizibile, cu atât sunt mai expuse atacurilor. În al treilea rând, problema controlelor interne. Aceasta e o problemă care afectează și celelalte domenii din sectorul de securitate. Asta e situația, trebuie să facem ce putem în situația dată și singura întrebare este dacă ar trebui să încercăm să mutăm sediul misiunii noastre, să așteptăm zile mai bune sau să așteptăm până când e gata sediul care se construiește acum. În ce privește personalul trimis de statele membre, lipsa de personal, asta nu e o problemă în Libia. Noi încă nu le-am cerut să trimită personal, pentru că nu există capacitatea de absorpție din partea libiană și nu putem încă garanta securitatea. S-ar putea ca și o parte din cei 45 de agenți deja prezenți acolo să fie trimiși în altă parte. Cum ziceam, poate ar trebui să așteptăm zile mai bune. Dar uh, nu e o problemă de nedisponibilitatea statelor membre, nu că ele nu ar dori să pune la dispoziție. Ba chiar în ultimii ani am avut uh, mai multe participări din partea statelor membre decât uh, în anii anteriori. Uneori ne lipsesc specialiști pe anumite domenii sau uh, nu reușim să recrutăm suficienți oameni din cauza sistemului nostru de recrutare, pentru că nu recrutăm uh, la foc continuu, ci în perioade. Însă, per ansamblu, statele membre pun la dispoziție suficient personal. Singura problemă e în misiunile în care se vorbește franceză, pentru că nu există suficient personal vorbitor de franceză. Dar nu e problemă de cantitate, problema e de specializare. Sigur că mai avem multe de îmbunătățit uh, în ce privește instruirea, dar relativ putem spune că suntem mulțumiți în genere de disponibilitatea statelor membre și de participarea lor, care diferă mult de la o țară la alta povara nu este împărțită în mod echitabil. Unii participă mai mult, alții mai puțin. Și cred că am răspuns la aproape la toate întrebările. Nu a mai rămas problema acordurilor bilaterale. Misiunea ține legătura cu toate ambasadele, cu toate delegațiile UE, mai sunt acolo 3 din 10, dacă nu mă înșel, Pot să spun că, în general, suntem bine informați de ceea ce plănuiesc să facă, deci ceea ce plănuiesc. Bine, ca să je dire. Euh, bon, Bun. Trebuie să mărturisesc că ne aflăm într-o situație ușor paradoxală, pentru că știu că subcomisia noastră, Reca Ana Gomes, care este uh, raportoare uh, a fost în Libia, nu, nu este alături de noi astăzi, pentru că este încă în Libia încă vreo 10 zile. Sunt oarecum perplex în legătură cu o misiune care rămâne în mare parte virtuală, dată fiind situația uh, de pe teren, uh, de fapt 45 de persoane comparativ cu cele 110 uh, prevăzute, nu mi se pare foarte mult. Am fost și eu acolo, este vorba de acel hotel Corintia, unde trebuie să conlucrez cu libienii care nu prea au idee despre ce este vorba. Deci, Uh, posibilitățile de lucru pe teren sunt destul de limitate pe un subiect foarte uh, sensibil și mi se pare că este mai degrabă o misiune pretext uh, pentru a da impresia că facem ceva. Într-adevăr, noi suntem cei care susținem că facem ceva și vrem să se facă ceva, însă am extrem de multe semne de întrebare în legătură cu realitatea și uh, utilitatea misiunii, misiunii respective. Întotdeauna se poate spune că este mai bine să fii la fața locului dacă cumva se întâmplă ceva decât să fii la Bruxelles. Este adevărat. Însă mă declar destul de perplex în legătură cu misiunea aceasta și ce face de fapt în realitate pe teren. fără să pun în niciun moment sub îndoială uh, profesionalismul uh, celor care sunt implicați acolo. Însă uh, ar fi interesant să avem câteva rapoarte de pe teren în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu este foarte um, justificabil din punct de vedere financiar să trimiți 45 de angajați europeni în Libia pentru a nu face nimic. Doamna Neitz. Euh, Domnule președinte, în primul rând, euh, mulțumesc euh, invitatului nostru pentru invitatul nostru, domnul Haber, pentru prezentarea sa. Nu sunt expert în Libia, deci nu vreau să mă lansez foarte departe, dar mă alătur domnului președinte Danjean în sensul că până acum am avut tendința de a subestima foarte mult uh, complexitatea și dificultatea misiunilor. Uh, am în vedere Kosovo, uh, teren mai limitat, și problemele de acolo, însă dacă vedem eforturile care au fost făcute și care trebuie să fie în continuare depuse pentru a asigura o bază pentru o dezvoltare mai armonioasă și mai stabilă, să luăm de exemplu Bosnia-Herzegovina, avem tendința, mi se pare, că subestimăm foarte mult dificultățile și complexitățile uh, acțiunilor noastre. Poate ar trebui să ne implicăm altundeva, am putea să așteptăm ca lucrurile să se clarifice de la sine, ceea ce se întâmplă din când în când, sau, ceea ce mi se pare totuși destul de dificil, am putea să instalăm un fel de preconsulat, uh, cineva care să aibă putere de decizie în locul personalului local. Poate să funcționeze o vreme, dar nu foarte mult. Există de asemenea o serie de lucruri la care trebuie să ne gândim în ceea ce privește reconstruirea structurilor, gândirea structurilor de stat de bază acolo unde acestea nu există sau au încetat să funcționeze. <laughs> Fac un joc de cuvinte puțin nefericit, nu trebuie să ne punem un văl pe față și întotdeauna să ne facem că nu vedem ceea ce se întâmplă în realitate. Întotdeauna am, ne-am înșelat, am avut impresii mult prea exagerate și ne-am imaginat că reinstaurăm uh, democrația și statul de drept în anumite state. Însă care este alternativa? Atunci când am decis să intervenim în Libia, în fața situației care se dezvolta chiar înainte de Uh, invazie, era într-un fel o situație negativă dacă interveneam și totul era negativă dacă nu interveneam. Ce am fi putut să facem altceva în acest context? Dar cred că trebuie să gândim mai bine complexitatea și caracterul dificil al situației și să fim mult mai răbdători atunci când ne gândim la ceea ce se poate întâmpla acolo. bien uh, cette position. Înțeleg și eu foarte bine această poziție. În primul rând, o remarcă legată de diferența de abordare. În Bosnia și în Kosovo, ținând cont de factorii toți foarte diferiți de la o regiune la alta, noi, Uniunea Europeană, avem un mandat executiv și care lipsește în acest caz. Nu avem mandat executiv în Libia. Avem interlocutori locali care se află într-un stat destul de anarhic și care nu văd cu ochi foarte buni nicio tendință spre un mandat executiv. Deci nu știu dacă nu cumva Consiliul ar dori să aibă o influență în acest sens eu vă mărturisesc că am spus că sunt perplex pentru că nu am o soluție concretă de propus. Din nou, împărtășim această analiză, care, ca o majoritate a europarlamentarilor, că Uniunea Europeană are un rol de jucat pentru a însoți Libia în domeniul securității și al restructurării necesare. În același timp, Întrebarea pe care mi-o pun astăzi este că dacă este util să fim prezenți în forma în care sunt, suntem prezenți acolo, dat fiind de rezultatele eventuale pe care le-am putea spera. Este o întrebare. Nu este un răspuns din partea mea. Poate o parte a răspunsului este în, în întrebare, însă am dubii destul de mari și ceea ce auzim astăzi mulțumesc domnului comandant pentru aceste informații, dar ceea ce am auzit îmi consolidează ce... credința. Pentru că ne regăsim în situații identice și uh, trimitem misiuni peste tot, uh, dar acestea sunt misiuni pretext, după părerea mea, Uh, suntem acolo pentru că vrem să fim prezenți și nu neapărat pentru că putem sau vrem să facem într-adevăr ceva pe teren. Ana, dorești să intervii chiar dacă tocmai ai intrat în sală? Poți să ne vorbești despre experiența ta, pentru că recent ai fost în Libia. Vorbeam despre perplexitatea mea în legătură cu misiunea EUBAM Uh, toți am considerat că este necesar ca Uniunea Europeană să fie prezentă în Libia, să însoțească Libia, uh, însă în fața anarhiei de acolo și situației volatile, ne punem întrebări în legătură cu prezența noastră acolo. Îmi cer scuze că nu am putut să vin, vin mai devreme, însă am fost la Londra pentru a discuta securitatea din sudul Europei și, bineînțeles, Libia a fost una dintre situațiile analizate acolo. Am fost weekendul trecut în Libia și m-am întâlnit cu ofițerii Obam. Am, a fost o întâlnire foarte bună, am fost foarte impresionată de profesionalismul și cunoștințele lor și ei fac eforturi foarte mari, însă chiar și ei recunosc limitele a ceea ce se poate face acolo unii din, unul dintre ei a spus că plantează semințe, însă nu știu dacă semințele vor fi udate de cineva sau se vor usca. Uh, de exemplu, este dificil să găsești interlocutori pe teren pentru că nu există structuri. Deci, în Libia, nominal, existau două structuri competențe, competente în mod nominal pe domeniul maritim. O poliție maritimă legată de Ministerul de Interne și o gardă navală legată de Ministerul Apărării. Însă aceștia aveau competențele, însă nu aveau echipamente. Aveau unele echipamente, alții aveau echipamente învechite, dar nu aveau competențe și unul dintre interlocutori a fost, era, spunea că libienii vor să învețe și să lucreze cu noi, însă tocmai fusese demis interlocutorul respectiv din uh, Libia. Cred că Parlamentul European și-a dat seama destul de rapid că nu poți să asiguri securitatea frontierelor dacă nu te ocupi de securitatea aparatul de securitate al unui, al unui stat care nu există acolo. Nu există poliție și nu există armată. Uh, Gaddafi a încercat să distrugă aceste structuri. Era, el avea garda sa de mercenari și după ce a dispărut el, eh, au existat uh, uh forțele de securitate externe și milițiile. Doi ani mai târziu nu s-a făcut nimic pentru a uh, organiza un comandament central de formare al mm, miliției, al unei forțe polițienești, a unei forțe armate, să se transforme milițiile uh, ca aceste miliții să fie consolidate în forțe naționale. În momentul de față, milițiile au fost infiltrate de o serie de persoane nedezirabile, de la salafiști până la uh, persoane delincvente, deci și există și trafic de droguri în întreaga ecuație. Deci situația a devenit extrem de complexă. Și am pus această întrebare, însă de fiecare dată când vorbesc despre această, acest caz, văd că statele membre nu vor o abordare coordonată, pentru că unele state membre au considerat că dacă își plasează omul în Ministerul de Apărare, în Ministerul de Externe, uh, se vor putea asigura că se vor comanda arme produse de statul respectiv, pentru a spune lucrurilor pe șleau. De asemenea, cred că Serviciul European de Acțiuni Externe nu a dorit foarte mult să meargă împotriva statelor membre și pentru prima dată, datorită faptului că situația este atât de uh, scăpată de sub control și atât de periculoasă pentru toată lumea, eu am ajuns după Uh, în ziua de după atacul asupra ambasadei Rusiei. Am ajuns după ce mi s-a spus la Vilnius de către secretarul general NATO că NATO va uh, face exact acest lucru în Libia. Însă când am întrebat în Libia, i-au spus, bineînțeles, NATO este pregătit să facă o groază de lucruri, dar acestea au fost făcute. Dacă este vorba de semnarea unui document care se descrie de organizarea instituțională. Nu asta este problema. Problema este un efort coordonat pentru a construi aceste capacități în realitate, pentru a avea forțe de securitate și armate. Și mi s-a spus, nu voi spune de către cine, mi s-a spus că libienii erau atât de disperați că primul ministru era atât de disperat după ce a făcut această solicitare de la Uniunea Europeană, a solicitat de la NATO ajutor și a văzut că lucrurile nu avansează în niciun fel, a fost convins de către unele state membre că totul ține de echipament, el acum era în curs de a cumpăra echipamente din Rusia. Aici Cred că vom avea o situație foarte critică. Securitatea noastră este securitatea lor. Există o deschidere, însă situația este mult mai dificilă decât era cu doi ani în urmă. Și trebuie să recunoaștem că am eșuat. Thank you very much. Uh, sorry, yeah. that's a tall order. Mulțumesc, da, într-adevăr. În primul rând, în legătură, aș spune mai degrabă că misiunea noastră este o misiune de avangardă, nu una uh, virtuală. În al doilea rând, am văzut că și un mandat executiv are limitele sale în Kosovo. Un mandat executiv nu este în mod necesar o soluție. Trebuie să le arătăm uh, celor de acolo cum să procedeze ei singuri. În Libia, toate argumentele pe care le-ați uh, evocat sunt foarte valide, însă v-aș invita să priviți lucrurile din perspectivă. A existat un mare entuziasm la căderea lui Gaddafi și Europa vroia să facă ceva. Am uh, ajuns acolo în mai în acest an. Suntem acolo de jumătate de an. Asta în primul rând. În al doilea rând, am văzut tragediile din Mediterană și nu cred că ne putem permite să nu facem nimic. Cred că cel puțin trebuie să încercăm să facem ceva și dacă cineva este calificat să uh, facă ceva, cred că noi suntem în poziția cea mai uh, propice. Noi avem experiență în gestionarea frontierelor, um, uh, acționăm diferit de o companie de securitate privată, uh, și dacă se poate face ceva, noi putem să facem acest lucru. Nu spun că vom reuși, dar trebuie să încercăm și trebuie să dăm dovadă de o gândire pe termen mai lung. Nu toate misiunile pot să fie succese. Vă dau aceste argumente și dumneavoastră și statelor membre care sunt cele care ne dau mandatul, însă noi trebuie să vedem cazul Libiei puțin în perspectiva a ceea ce se întâmplă la fața locului. Vă mulțumesc. Nu mai există alte intervenții? Atunci încheiem dezbaterea în legătură cu EUBAM Libia. Îi mulțumim foarte mult domnului Haber pentru că a venit să ne comunice ceea ce se întâmplă la fața locului și sperăm că șeful de misiune va, se va întoarce la Europa și că nu va rămâne în permanență la Tripoli. Este oricum un subiect în legătură cu care am dorit să mai avem o discuție și uh, dacă aveți elemente și informații noi, nu ezitați să ni, le, ni le trimiteți. Ana veghează și supraveghează situația din Libia Uh, vă mulțumim foarte mult. Și vei pase. Trece, voi ceda președinția vicepreședintelui Paleckis, care va, va fi locțitor. both? <laughs> both, yeah. <laughs> Dear colleagues. Dragi colegi, haideți să ne continuăm dezbaterile și vom începe să discutăm punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. Și din câte știu, sunt foarte multe amendamente, mai mult de 150 de amendamente majoritatea merg în aceeași direcție și sunt susținute de toate grupurile politice mari. Votul de la AFET nu va avea loc săptămâna aceasta, așa cum era planificat, ci se va desfășura în sesiunea de la Strasburg. Și acum o invit pe doamna, doamna Copa să ne prezinte proiectul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la pregătirea acestui raport, mai ales raportorilor din umbră, pentru cooperarea excelentă. Acest raport uh, reglează cadrul uh, politicii de securitate și apărare comune. Ne gândim cum poate Uniunea Europeană să-și îndeplinească aceste obligații acum, la două luni înainte de reuniunea Consiliului din decembrie. Pentru prima dată din 2008, șefii de state și de guverne vor discuta uh, subiectul apărării. Pentru mine, acest raport, așa cum v-am mai spus, trebuie să fie un mesaj puternic trimis de Parlament Consiliului. După cum ați spus, am avut 150 de amendamente și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care le-au depus. Aproape o treime din acestea se regăsesc în cele 12 amendamente de compromis pe care le-am discutat deja cu raportorii din umbră miercurea trecută la Strasburg. Un ultim uh, raport de compromis uh, care a fost finalizat astăzi a fost transmis uh, raportorilor din umbră uh, cu două ore înainte de reuniunea noastră și vă rog, dragi colegi, să îmi spuneți dacă sunteți de acord cu acest text, îl vom include în compromisuri, dacă nu, acest uh, aliniat va fi votat separat. Înainte de toate, vreau să vă prezint uh, câteva aspecte. Veți avea amendamentele de compromis și um, raportul și dezbaterea substanțială a avut loc deja. Deci câteva comentarii doar. În primul rând, în timpul elaborării raportului am fost uh, împotriva unor trimiteri spre regiuni sau uh, țări specifice. Nu vrem ca acest raport să devină un pom de Crăciun. Într-adevăr, cu toții avem foarte multe de spus, de aceea vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au adoptat acest, această atitudine și nu au numit niciun fel de țară și acest principiu doresc să fie respectat și îl voi urmări și în lista de vot. Apoi, uh, sediul operațional. E o chestiune foarte dificilă pentru mulți colegi datorită pozițiilor lor naționale. Am un amendament din partea domnului Danjean unde inclusiv menționarea um, celulei organizaționale, operaționale, îl enervează și vrea să se, să se elimine această parte din text. E bine, ideea acestui uh, organism, acestei celule operaționale de organizare, uh, este o idee care a venit uh, din partea șefilor de misiune și din partea ofițerilor militari, care mi-au spus că atunci când trebuie să discute despre chestiuni militare pe teren, nu pot să vină la Bruxelles, să discute cu Bruxelles fiecare detaliu administrativ. Deci trebuie găsită o manieră uh, practică pentru a se putea discuta uh, aceste lucruri. Deci, ok, sediu operațional bun, știu că nu va putea trece, e o chestiune mult prea delicată, dar măcar o celulă de organizare uh, trebuie să putem uh, uh, organiza. Și o să-i trimit un mail domnului uh, Danjean pentru că cred că ar trebui să susțină această idee. Am avut două amendamente din partea verzilor, din păcate nu este nimeni prezent aici. Acesta se referă refereau la o neînțelegere din punctul meu de vedere cu privire la rolul PSAC în și frontierele externe, amendamentele 31 și 33. N-am spus niciodată în raport că PSAC are un rol de jucat, conform tratatului, în managementul frontierelor externe. Din datorită acestei neînțelegeri, ei cred că trebuie să insistăm um, de două ori că aceasta nu e o chestiune care să țină de PSAC. Eu știu acest lucru. Deci nu aceasta a fost intenția mea și uh, fac apel la, măcar la secretariatul grupului verzilor să transmită acest mesaj. Voi încerca să accept o parte din acest amendament, dar să insist uh, uh pe ceva ce n-am spus niciodată, nu pot să accept. Deci, eventual, poate vom putea avea măcar un vot pe, un vot pe părți. Apoi, în al patrulea rând. În amendamentul 110, domnul Daf consideră că este necesar să adauge despre teatrele de operațiuni și se referă la mai ales cele din vecinătate sau îndeosebi în propria vecinătate, să spunem amendament. Bun, înțeleg uh, acest lucru. Uniunea Europeană nu poate să fie un furnizor de securitate la nivel global. Uh, Uh, e, acest lucru depășește potențialul și capacitățile noastre, mai ales în perioada de criză. Și din acest punct de vedere pot să accept amendamentul. Dar un alt mod de a interpreta acest amendament, îndeosebi în vecinătate, înseamnă că poate fi interpretat ca o obligație uh, de a acționa în vecinătate. Și mă întreb, oare trebuie să acționăm, să intervenim în uh, Caucazul de Sud? Nu mi se pare clară formularea și de aceea aș dori să discut mai bine cu dumneavoastră pentru a găsi o formulare care să fie mai clară. Deci putem să discutăm acest lucru bilateral. Și ultimul comentariu se adresează mai ales Comisiei. PPE-ul a depus pe bună dreptate amendamente referitor insistând la raportul interimar al uh, doamnei Ashton raportul interimar ar trebui să fie exact ceea ce e, adică un raport interimar. L-am așteptat deja de mult timp. Pentru mine ar fi, eu cred că ar fi important să um, spunem mai mult în text decât să lăsăm o trimitere la raportul interimar. Întrebarea mea adresată comisiei este următoarea. Putem să așteptăm în uh, viitorul previzibil raportul final al doamnei Ashton? Vă mulțumesc încă o dată. Aceste puncte voi încerca să le rezolv bilateral. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și pentru bunul spirit în care s-au desfășurat discuțiile noastre. Thank you very much. So, as we... Mulțumesc. Din câte am înțeles, sunt câteva chestiuni mai problematice. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi domnului Galer, pentru a-l reprezenta pe președintele nostru care nu e prezent. Domnul Galer. Da, în numele domnului Donjon și în numele meu propriu vreau să vă felicit pentru acest uh, text, stimată colega, deoarece cred că el transmite un mesaj important. Dacă l-am putea și pune în aplicare, cred că politica noastră de securitate și apărare comună ar fi una mai solidă. Domnul Donjon insistă pe cooperare. Am aici o întrebare concretă. V-ați referit la acel amendament 70, parcă ați spus? este amendamentul care conține expresia celulă organizațională, organizational cell. Asta pentru că ar um, prejudicia cumva afectatea celor care lucrează pe teren. Uh, deci, să înțeleg, este prea puțin pentru domnul Donjon sau ce vreți să spuneți? Nu, n-a invocat uh, acest aspect la întâlnirea cu raportorii din umbră. Nu știu ce are de gând. Poate eventual discutați dumneavoastră cu el și spuneți asta mai târziu. Președintele, vă rog să o rezolvați la nivel bilateral, domnule Galer. Doamna Copa, pentru că eu aș vrea să țin în text acea sintagmă organizational cell. Restul nu mă deranjează. Otherwise, uh, I, uh, well, the, the questions were directed to Domnul Galer, mă opresc aici pentru că celelalte întrebări erau pentru ceilalți colegi. So, have you finished? Președintele, deci ați terminat, domnule Galer. Atunci dau cuvântul uh, doamnei Neitz pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, la rândul meu, vreau să o felicit pe colega noastră, Copa, pentru acest raport foarte bun. Vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru cooperarea excelentă pe care a avut-o cu raportorii din umbră. Apreciez foarte mult efortul pe care l-a făcut pentru redactarea amendamentelor de compromis prin care se preiau mai multe dintre amendamentele noastre și se asigură totuși o coerență a textului. Așadar, încă o dată mulțumesc. În ce privește amendamentul lui Andrew Duff, sigur, va trebui să discutați cu el acest amendament, dar cred că știu ce vrea să spună. Este o politică a ALDE. Noi considerăm că avem un fel de responsabilitate principală, primară pentru vecinătatea noastră. Adică, dacă noi nu intervenim în zona învecinată, cine o va face? Cred că acesta e sensul amendamentului. Nu că trebuie să intervenim obligatoriu de fiecare dată când se întâmplă ceva în vecinătatea noastră, ci ideea este că dacă noi nu avem grijă de ce se întâmplă în jurul nostru, cine va avea grijă, nu? Da, deci eventual găsiți o formulare care să fie acceptabilă pentru toată lumea, dar cred că acesta este sensul formulării domnului Daf, pentru că este o linie a partidului nostru. Președintele, mulțumesc. Cine mai vrea să ia cuvântul? Domnul Butikofer. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele colegului Kunberg, care nu este aici, din cauza că uh, este prinsă în trafic, n-a putut să ajungă. E raportor din umbră și uh, pot să spun că ne place acest uh, proiect de raport, structura este bună, au fost preluate multe din amendamentele noastre. Mulțumim! Vreau doar să mai adaug două lucruri. În primul rând, referitor la granițele externe. Nu am fost prezent. Eu tocmai vin din Comisia ITRE, unde am avut vot, deci îmi cer scuze că n-am fost prezent. Lăsați-mă doar să vă spun scurt ce am de zis. Nu o să mă lungesc prea mult. Noi considerăm că protecția granițelor nu ar trebui să facă parte din PSAC, iar acest lucru trebuie exprimat clar. În al doilea rând, în ce privește bugetul și capacitățile. Eu nu cred că lipsa capacităților este o consecință directă a lipsei de finanțare pentru că și atunci când am avut finanțare generoasă, ne-am confruntat cu o lipsă de capacități. Deci, din punctul nostru de vedere, lipsa de capacități e o consecință a faptului că nu cooperăm suficient. Aici cred, deci, că ar trebui să punem accentul. Asta ar trebui să fie una din priorități și aș vrea să subliniez că raportul Galer menționează foarte explicit această problemă, și anume că se subliniază nevoia de a pune în comun capacitățile noastre, acel efort de pooling. Deci ar trebui să transmitem un mesaj clar și prin acest raport că trebuie să consolidăm cooperarea și că supracapacitățile din sector trebuie să fie reduse. Doamna Copa. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră și o să vă rog să-mi dați și numărul amendamentelor la aceste două observații pe care le-ați făcut. Să le discutăm după. În ce privește granițele externe, vă rog să citiți alineatul 8. Eu nu spun acolo că scopul PSAC că sfera PSAC include și protecția granițelor externe. Nu, spun că scopurile UE sunt bla bla bla bla, inclusiv protecția granițelor externe. Deci cred că nu m-ați înțeles bine. N-am spus niciodată că PSAC are un mandat pentru protecția granițelor externe, nici nu e în tratat. Deci dacă vă uitați la alineatul 8, se spune clar că printre obiectivele Uniunii Europene se numără și protecția granițelor externe. Și următoarea teză, suntem convinși că toate aceste scopuri merg în direcția nevoii de cooperare. Acum, ce pot eu să fac, dar vom discuta acest lucru bilateral, este că dacă dumneavoastră acceptați acest alineat, să preiau cea de-a doua parte a amendamentului dumneavoastră, începând de la recall. Președintele, mulțumesc, bun, văd că nu mai dorește nimeni să intervină. În acest caz, vă informez că Raportul final tocmai a fost uh, transmis astăzi domnului Broc și domnului Donjon și va fi transmis apoi și tuturor membrilor subcomisiei sede. Mergem mai departe, avem proiectul de raport uh, privind baza industrială și tehnologică de apărare europeană, întocmit de domnul Galer. Aveți cuvântul, domnule Galer. Ačiū, pana <laughs> Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă vă aduceți aminte, dragi colegi, acest uh, raport uh, uh, este împărțit cu Comisia ITRE în temeiul articolului 50 și trebuie să vă spun că, pe de o parte, se suprapune există o mare suprapunere și o mare convergență a punctelor de vedere. Deci nu acest lucru mă îngrijorează atât de mult. Mai degrabă mă îngrijorează sau mă interesează să evităm uh, uh, dublarea uh, de text, astfel încât să găsim cea mai bună formulare pentru raportul combinat. De asemenea, eu am elaborat 3, 5 amendamente 10 amendamente de compromis uh, pe care le-am discutat uh, la ședința de acum o săptămână. Au fost foarte puțini colegi prezenți, doar domnul Butikofer a fost acolo și deci uh, am schimbat, am făcut două schimbări în aceste texte pe care le veți descoperi ușor pentru a putea să-i păstrăm alături de noi și pe colegii din grupul verzilor se face trimitere de mai multe ori la chestiuni legate de ocupare în acest domeniu. Am fost de acord să, trec, să uh, elimin partea privind la locurile de muncă din uh, compromisul 1. Important este că avem o politică de securitate și apărare comună pentru că există uh, amenințări și provocări și avem nevoie de o bază industrială uh, și tehnologică puternică pentru ca politica de securitate și apărare să fie viabilă. Și, într-adevăr, um, locurile de muncă sunt o parte din această ecuație, dar uh, uh nu pentru a crea locuri de muncă trebuie să avem o bază industrială tehnologică de apărare puternică. Uh, nu pentru a putea exporta uh, arme rus, rușilor uh, și în alte părți din lume, atunci sigur că am avea mai multe locuri de muncă. În orice caz, locurile, crearea de noi locuri de muncă este doar un efect colateral pozitiv. Deci acesta este un punct pe care am fost de acord să le elimin din text și cifrele aferente din, de la alte puncte. Și, de asemenea, pentru a păstra susținerea din partea colegilor uh, din grupul verzilor, am fost de acord să menționez, uh, să adaug uh, cuvântul unele la formularea unele vehicule aeriene pilotate la distanță. Acestea au fost punctele pe care le-am abordat concret la reuniunea raport, cu raportorii din umbră. În orice caz, așa cum am spus, amendamentele se bucură de consens major și nu prevăd probleme importante. Mulțumesc, spune președintele, nu sunt raportor din umbră aici. Domnul Buticofer? Da, în acest caz eu sunt raportorul din umbră. Președintele, da, da, aveți dreptate. Aveți dreptate, dumneavoastră sunteți raportorul din umbră. Uh, Mi-a dat deja cuvântul și mă bucur să vorbesc în calitate de raportor din umbră. Domnule președinte, în primul rând uh, salutăm uh, acest raport și, și pe mine mă bucură rezultatele ultimei reuniuni cu raportorii din umbră pe care le-a expus domnul Galer Cred că e foarte important ca la alineatul al treilea din proiectul de raport să se transmită un mesaj foarte clar că unele dintre aceste exporturi de tehnologie și cunoștințe din sectorul securității sunt uh, în detrimentul intereselor strategice ale Uniunii Europene. Eu cred că acest lucru nu a fost formulat foarte clar până acum și deci cred că e important să fie formulat clar acum. În ceea ce privește aliniatele 8, 5, 17, care se focalizează asupra problemelor puse de fragmentare, duplicare și capacitate excedentară și acestea constituie un mesaj important. Dați-mi voie să mă refer la o chestiune specifică, și anume amendamentul nostru 59, care se referă mai ales la România. România, conform rapoartelor din mass media, vrea să cumpere 12 avioane de luptă vechi F-16. Se pare că, de fapt, România nu a um, făcut, nu a publicat o cerere de propuneri și nu a analizat piața, nu s-a uitat unde mai există altfel, astfel de uh, avioane, ceea ce încalcă regulamentul 2009-81-EC și o astfel de, un astfel de, uh, o astfel de achiziție ar uh, slăbi baza industrială a Uniunii Europene. Și eu cred că ar fi util dacă comisia noastră ar putea să transmită un mesaj clar, așa cum propunem noi în amendamentul 59, un mesaj către autoritățile române, cu atât mai mult cu cât, conform informațiilor noastre, Bulgaria, Croația, Republica Cehă și Slovacia se gândesc să uh, facă niște achiziții similare. Deci îi invit pe colegi să analizeze această situația. Și mai există un punct unde, domnule Galer, uh, din punctul meu de vedere, uh, va fi un caterum censio și anume cercetarea în domeniul apărării și uh, Agenția Europeană de Apărare nu ar trebui să fie finanțate din bugetul european. Dacă convingem statele membre să utilizeze mai eficient finanțarea care este alocată uh, securității, atunci ar exista finanțare suficientă. Și cred că ar trebui să um, facem presiune asupra statelor membre, pentru că noi avem un buget de cercetare european destul de restrâns, care deja este prea limitat. Și dacă mai încercăm să scoatem bani din el și pentru uh, cercetare în materie de securitate militară, atunci, uh, practic, uh, lăsăm uh, statele membre să se eschiveze de această obligație. Eu știu că acest lucru a fost votat în alte rapoarte, dar continu să insist pe acest punct. Mulțumesc, doamna Copa, în numele domnului Zemke. Mulțumesc. Am vrut să îl felicit pe Michael Galler pentru acest raport. Nu sunt raportor din umbră, dar am monitorizat foarte atent ca și coordonator din partea socialiștilor și democraților și mă bucur pentru că aceste două raport, rapoarte transmit un mesaj foarte puternic al acestui Parlament. Ele sunt complementare, acoperă aspecte diferite și cred că în plenara din noiembrie, când sper că vor fi adoptate, mesajul uh, pentru uh, Consiliu va fi foarte puternic. Deci, încă o dată, felicitări și mulțumesc pentru cooperarea în uh, procesul de elaborare a celor două rapoarte. Mulțumesc! Doamna Silvia Heinz-Huber uh, trebuie să fie aici din partea Comisiei. Sunteți aici? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. I'm, I'm also... Mulțumesc, domnule președinte, și eu pot să fiu foarte concisă. Comisia uh, salută acest uh, raport. Uh, nu pot decât să subliniez, mă rog, și să mă aliniez la ceea ce a spus uh, doamna Copa și noi ne bucurăm că acest raport include foarte multe idei concrete care erau exprimate și în comunicarea Comisiei. Deci, din acest punct de vedere, suntem recunoscători să vedem cum a evoluat acest raport. Sus, um, susținerea Parlamentului este binevenită și asta e tot ce aveam să spun. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Galer, mai aveți uh, vreun comentariu? Da, foarte pe scurt. În ceea ce privește amendamentul 59 referitor la avioanele F-16, sunt de acord și am să preiau deci această idee. Și în ceea ce privește caracterul programului, Cred că cercetarea, cred că se spune undeva în tratat, la articolul 73, dacă nu mă, 173, dacă nu mă înșel, se face o trimitere acolo la faptul că și cercetarea contribuie la îmbunătățirea altor politici ale Uniunii Europene. Deci cercetarea este un domeniu care se reflectă în tratat ca fiind subordonată altor politici, deci cred că putem să susținem că ea are un caracter uh, care să nu necesite uh, finanțare europeană și cererea ca EDA să fie finanțată din uh, bugetul european vine ca răspuns um, la um, atitudinea refractară a statelor membre referitor la creșterea bugetului Agenției Europene pentru Apărare și credem că ar fi necesar ca finanțarea să fie crescută pentru ca EDA să poată să-și desfășoare activitatea. Nu mai este nimeni care să dorească să intervină în această dezbatere, așadar vă mulțumesc și îl invit pe domnul Galler, care este foarte ocupat astăzi, ca de obicei, să ne prezinte și următorul punct un uh, proiect de aviz referitor la programul de sprijin pentru urmărirea și supravegherea spațială. What we have got. Mulțumesc. În acest aviz ne pronunțăm asupra unui proiect legislativ Încercăm să aducem amendamente la un text legislativ care a fost propus. Cele patru principii mari din avizul nostru pentru Comisia ITRE, care este competentă în fond, se referă la programul de sprijin pentru urmărirea și supravegherea spațială. Aceste patru idei mari sunt următoarele. Să subliniem impactul asupra domeniului de securitate și de externe, să mizăm mai mult pe cooperarea internațională, să arătăm clar că aceste servicii au și o, o dimensiune, o componentă militară și civilă și avem aici un amendament unde mi s-a sugerat o, o reformulare este vorba de amendamentul 17. În uh, propunerea comisiei se vorbește despre deținerea de senzori SST sau de capacități de prelucrare a datelor SST și de resurse tehnice și umane adecvate pentru exploatarea acestora. Deci e vorba de cel cuvânt sau care trebuie să apară în loc de și. formularea pe care am citat-o ar trebui să fie cea corectă. Din câte îmi dau seama, oricum nu este un text foarte controversat. Președintele, mulțumesc. Dorește cineva să comenteze? Ca raportor din umbră, din partea socialiștilor și democraților, eu unul vă susțin, domnule Galer. Dacă nu mai dorește nimeni să intervine, ba da, vă rog. Nu vreau să comentez, dar de vreme ce fac parte din uh, Comisia ITRE și sunt coordonator, consider că această trimitere la dubla natură civilă-militară este importantă pentru că proiectul uh, Comisiei ITRE se referă doar la partea civilă, ceea ce nu este prea logic, pentru că există dispozitive cu utilizare și civilă și militară. Deci, cred că această adăugire este importantă. O să îi rog pe colegii din Comisia ITRE să accepte această adăugire, pentru că altfel textul nu ar avea suficientă logică. Mulțumim, domnul Beautycoffer. Mulțumesc, domnule președinte. Țin uh, locul colegei Kronberg, care este raportarea din umbră. Sunt de acord și eu că trebuie să abordăm acest text uh, fără um, preconcepții ideologice ca să ajungem la o concluzie diferită. Încerc să mă uit la ce se întâmplă în SUA. E bine, dacă ne uităm la programele SUA, vedem că acolo componenta civilă este cea care prevalează. Aceia își asumă responsabilități, deci ei merg în direcția opusă. Nu sunt convins că noi ar trebui să repetăm toți pașii pe care i-au făcut ei pentru ca după câțiva ani să tragem și noi același învățăminte. Eu cred că aceasta este o problemă non-militară și iată de ce Agenția de Apărare Europeană nu ar trebui să fie inclusă. Responsabilitatea aparține Agenției Spațiale. Bun. Domnule Galer, doriți să reacționați? Da, sunt de acord să reacționez, însă la sfârșit. domnul Eller. Cred că n-ar trebui să militarizăm această chestiune, însă pentru că sateliții militari sunt extrem de importanți acum, să nu uităm că s-a, des, distrus o rachetă în programul civil, doar ca să ne dăm seama cum se face acest lucru. Asta au făcut și rușii, asta au făcut și americanii. Eu cred că sistemul nu ar trebui să slujească doar în scopuri militare, dar ar trebui să le includă, pentru că altfel nu are niciun rost, nu are niciun sens. Faptul că această agenție este o agenție civilă nu înseamnă că ea nu trebuie să țină seama și de sateliții militari și de deșeurile rezultate din sateliții militari. De obicei, publicul nu este informat despre aceste chestiuni. Deci eu cred că ar trebui să nu gândim ideologic aici, ci să ne gândim din punct de vedere practic ce trebuie să facem. Deci să nu militarizăm dezbaterea. Dar dacă nu includem și componenta militară, tot acest sistem nu slujește la nimic. Domnul Galer. Și acum vreau să pun uh, sfârșit, să pun uh, punct acestei situații ciudate în care trei uh, germani vorbesc în engleză între ei. Bun, toate s-au spus, totul s-a spus deja. Eu cred că organizarea nu este condusă de partea militară, ci de partea civilă și, și din punct de vedere practic, dacă există toți acești sateliți vechi în spațiu, Um, oricum, ideea e că trebuie să fie îndepărtați, trebuie să fie captați cu toți, indiferent că au fost cândva de natură civilă sau de natură militară. Și, deci, acest lucru servește un scop militar, dar nu în ideea unei acțiuni uh, militare. Deci, forțele militare vor spune atunci, mulțumesc că ați curățat spațiul de aceste deșeuri. Uh, pentru că forțele, forțele militare, bun, n-au uh, reușit să se ocupe de aceste chestiuni și de aceea americanii au hotărât ca uh, aceste operațiuni să uh, capete caracter civil. Președintele, văd că discuția dintre cei trei uh, eurodeputați uh, germani va dura foarte mult. Uh, poftiți, domnule Buticofer. Domnule președinte, eu spun lucruri foarte pe scurt. Uh, eu nu am făcut un reproș aici de militarizare, deci nu trebuie să vă apărați eu am uh, uh, încercat doar să exprim un punct de vedere pragmatic. În uh, descrierea dumneavoastră nu văd nicio uh, contradicție, domnule Galler. Îndepărtarea deșeurilor spațiale, uh, da, într-adevăr, trebuie să fie realizată de către Agenția Spațială. Este o sarcină civilă, nu una militară și poate că e nevoie, într-adevăr, de anumite informații din partea militară, dar această sarcină este una civilă, așa cum este uh, civilă și sarcina de curățare a orașelor și de adunare a gunoaielor, um, indiferent de unde vin aceste gunoaie. Și asta, asta era interesul meu, asta și vrut eu să uh, regăsesc în text. Și nu înțeleg de ce tocmai Agenția Europeană de Apărare să joace un rol acolo, din moment ce, din punctul meu de vedere, ea nu are niciun fel de competență în aceste domenii. Președintele, totul e clar sau trebuie să discutăm mai departe? Bun, trebuie să mai discutăm, dar nu acum. Da, am luat uh, notă de această observație. Bine, domnule Galler. Ah. Also, um, drei deutsche Abgeordneten haben deci cei trei eurodeputați uh, germani și-au încheiat dezbaterea cu succes. Deci vă mulțumesc, mulțumesc tuturor și putem să încheiem această reuniune. And the next, next meeting will... Următoarea noastră reuniune se va desfășura pe 5 noiembrie, începe la 9.30. Mulțumesc!